Good morning, everybody. Bună dimineața tuturor, vă rog să luați loc. Good, uh, good, good morning, everybody. Bună dimineața tuturor. Okay. Monsieur Sarvama, vous êtes Yeah, good morning. Good morning everybody. Good morning. Ich eröffne Deschid așadar uh, această sesiune. Astăzi continuăm cu descărcarea agențiilor. Și îl salut pe domnul Zațius din partea curții și reprezentanți a uh, șapte agenții aleși de doamna Ayala Center, OIPO, Eurofond, EFSA, Frontex, EMA și EPA. <clears throat> Veți putea adresa întrebări, desigur, după aceea îl salut pe președintele rețelei, Acampo, care, căruia îi voi da și cuvântul ulterior. Și dau cuvântul imediat membrului responsabil al curții care ne poate prezenta subiectul. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Aș începe nu cu agențiile, ci felicitându-vă oficial pentru realegerea dumneavoastră ca președinte a acestei comisii importante a Parlamentului European. <clears throat> Astăzi pot fi succint, pentru că împreună cu rapoartele speciale pe agenții și pe fondul de pensii pe care le-am uh, adoptat și publicat, am elaborat în același timp un raport uh, de rezumat. El nu are o putere juridică, însă cred că poate fi un rezumat foarte bun al observațiilor noastre cu privire la toate agențiile, cu privire la anul 2015. Poate că le aveți în față deja. și atunci mă voi referi doar la câteva dintre concluziile noastre. Este a doua prezentare oficială a raportului. Vă aduceți aminte că cealaltă prezentare se referă la granturi și am spus atunci că în mare granturile sunt oferite conform bazei juridice. Vreau să spun că <clears throat> respectarea legislației eh, <clears throat> a fost considerată bună și în agenții, după concluzia noastră. Mă bucur că avem aceste agenții, toate foarte importante în implementarea politicilor europene și ele cooperează împreună în această rețea. Aș dori să mulțumesc rețelei de agenții pentru o foarte bună cooperare. Cred că am relații personale bune cu rețeaua și rețeaua între curte și uh, agenții a fost întotdeauna constructivă. Aceasta deci ne dă și posibilitatea să studiem uh, detaliile raporturilor În 2015 am avut două raporturi speciale, unul despre granturi și unul despre agenția EIT. și important să găsim căi pentru a continua. Deci baza există, este foarte bună și trebuie să privim înainte, nu înapoi. Și nu trebuie să ne oprim la ceea ce am uh, obținut, chiar dacă au fost imperfecțiuni pe parcursul ultimilor ani. 2,8 miliarde de euro din buget în 2015. Deci 2% din buget. Nu e mult. Dar dat fiind faptul că mari părți din buget sunt gestionate în comun de instituțiile statelor membre împreună cu guverne, agenții, este totuși o sumă semnificativă de bani. Angajați 10.000. Raportat la 500 de milioane de locuitori, e o nimica toată. Însă, eu cred că acești 10.000 de oameni fac o treabă foarte importantă și foarte bună. În majoritatea agențiilor analizate, S-a lucrat cu auditori independenți, cu firme de audit, însă noi am verificat activitatea acestor firme, iar concluzia generală este una de responsabilitate totală a curții de uh, conturi care aprobă aceste rapoarte speciale. 42 de rapoarte speciale, spe, au fost publicate, între care cred că 32 în procedura de descărcare în Comisia Cont, dar sunt și altele importante. Partea operațională, perspectiva fiecarei agenții, toate aceste elemente sunt importante și discutate în diferite comisii ale Parlamentului European. avizele noastre, partea principală a raportului. Nu au o calificare neapărat, deci din cele 42 agenții auditate avem 40 de agenții curate, cum ne-am spus, deci fără vreo mențiune. Avem un uh, aviz cu privire la conturile, la situația anuală la Frontex și încă un aviz despre, cu mențiune despre legalitatea tranzacțiilor care stau la baza Institutului European pentru Inovație și Tehnologie. Voi reveni la aceste două puncte și voi uh, face observațiile care se cuvin la sfârșit. <coughs> Acum câteva alte observații dincolo de raportul nostru. Mi se pare că o sursă validă unde agențiile își pot îmbunătăți activitatea, dar îndrăznesc să spun și pentru legiuitor, pentru Parlament, să se gândească la posibile îmbunătățiri ale legislației. Așadar, câteva aspecte. În primul rând, întrebarea din fiecare an cu sumele transferate de la un an la altul. Sunt 32 de agenții în 2015 față de 28 2014, ce un fenomen masiv care ar trebui tratat. Paradoxul este că aceste transferuri de la un an la altul, menționate în fiecare raport de către noi, nu aduc, după părerea noastră, probleme pe partea operativă. Și da, dacă suntem obligați să ținem cont de aceste sume, o vom face, dar unele putea fi deja considerate business as usual. Dacă o agenție independentă are o independență și în ceea ce privește riscurile pe care și le asumă, atunci implementarea bugetului nu poate fi de 100%. De aceea, cred că ar trebui să ne gândim cum să gestionăm această situație bugetară. Acest carry-over este un instrument care încurajează agenția să folosească fondurile în mod eficient. Este una dintre încurajări, dar cumva nu corespunde teoriei uh, bugetare clasice, unde ai o sumă pentru un an de zile și odată ce anul se închide, conturile ar trebui trecute la zero, dacă rămânem strict pe teoria clasică. <clears throat> Dar cred că ar trebui să ne gândim cum să soluționăm această problemă, să legalizăm aceste sume justificate și o bună ocazie ar putea fi noile regulamente financiare. Achizițiile publice au fost mereu o problemă, rămân o problemă. Noi am raportat că patru agenții, nu e mult, dar oricât, patru agenții nu au respectat întru totul regulile de achiziții publice în ceea ce privește o competiție corespunzătoare. Obiectivul, acesta ar trebui să fie obiectivul principal al achizițiilor publice. Am comparat situația cu anii precedenți Concluzia se găsește în uh, rezumatul nostru. Situația e normală. Aceste recomandări nu sunt întotdeauna ușor de implementat. Cred că avem trei cazuri pe care noi le-am putea considera, aș spune, problematice, dar unde credem că ar trebui să ne uităm mai cu atenție. EIT a refuzat uh, recomandarea noastră în 2012. Însă, lucrurile se mai și schimbă și cred că și noi putem fi flexibili aici. Revenind uh, acum, aș dori să mă refer la cele două avize de care spuneam mai devreme. În primul rând, situația Frontex, Problema e strict de contabilitate, după părerea noastră. E o eroare de contabilitate. Și eroarea se referă la relația Frontex cu o altă agenție europeană. Așadar, dacă am fi avut uh, situația consolidată, acest lucru nu ar fi putut uh, să se întâmple, însă fiecare sau majoritatea agențiilor au propria contabilitate, cu excepția câtorva, și de aceea aceste erori sunt posibile. Această eroare de care vă vorbesc nu presupune vreo problemă de responsabilitate sau vreo discrepanță, nu au uh, dispărut bani sau nu s-au aruncat pe geam, nimic nu a fost cheltuit necorespunzător. Însă e vorba de costurile sub, survenite unei alte agenții și le-au dedus dintr-o plată în avans făcută înainte. Așadar, după părerea noastră, s-a notat, a fost recunoscută de agenție, și nu, nu poate împiedica procedura de descărcare, după părerea noastră. Sigur, mă uit doar la valorile noastre, la cifrele noastre și la aspectele aspectele operaționale care privesc Parlamentul sunt o cu totul altă treabă și probabil că dumneavoastră veți discuta acest lucru în curând. Dar strict din perspectiva contabilă, nu credem că acest lucru ar trebui rediscutat. trebuie trecut în revistă și atât. Iar în cazul uh, Institutului European de Tehnologie, această situația aceasta e mai complicată un pic. Deci, după părerea noastră, din cauza unor aranjamente din uh, regulamente, din finanțarea cercetării științifice în cele două perspective financiare, cea anterioară și aceasta, a apărut o situație care ar fi trebuit soluționată diferit. Pe scurt, nu suntem de acord cu nivelul de compensare al costurilor indirecte folosit în contracte și în plățile EIT către KICS, se cheamă Collective Investment Knowledge Innovation Communities. Dificile nume. pentru că EIT nu făcea parte din programul cadru 7 în perioada anterioară, nu au putut folosi dispoziții tranzitorii. în uh, dispozițiile Orizont 2020. Iar în discuțiile avute cu colegii de la EIT, ei s-au referit la aspecte de certitudine juridică pentru că recipienții acestor programe de asistență nu ar trebui să se preocupe prea mult de aranjamentele noastre interne și de cum arată regulile noastre. E mai degrabă o problemă a legiuitorului și nu a agențiilor. Să argumentul nu este valid, credem noi, pentru că în octombrie 2013 am oferit EIT aceste informații, spunându-le că acest procent ar putea fi redus în perspectiva regulamentelor Orizont 2020 de la 40% la 25%. Așadar, nu există certitudine juridică, însă în contractul semnat la începutul lui 2014 <clears throat> și utilizând deci fondurile pentru 2015, EIT cu de la sine putere aplicat această valoare de 40%. vorba de nivel de compensare al costurilor indirecte. Și întrebarea este ce e de făcut în continuare. Noi nu suntem satisfăcuți de discuția pe care am avut-o, dar uitându-ne către viitor, suntem de acord cu cei care au spus că recuperarea acestor 5 milioane și jumătate de euro din KIX cheltuiți deja în domeniul cercetării științifice e puțin probabilă. Am înțeles că a fost o situație unică. EIT s-a adaptat deja legislației Orizont 2020. Deci propunerea mea ar fi să se ia notă de această situație, să se țină cont și pe viitor pentru când există la elaborare de legislație nouă, dar să se continue cu procedura de descărcare. Atât din partea mea, mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului Cambo, reprezentantul rețelei agențiilor. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. O felicit și eu pentru realegerea în această funcție. Stimată doamnă președinte, vicepreședinți, dragi colegi, mulțumesc. Este o onoare să vorbesc aici în numele rețelei pe acest subiect și subliniez că observațiile mele se referă strict la agenții Aș dori să mulțumesc raportorului și altor membri ai Comisiei pentru buna cooperare pe care am avut-o și ajutorului oferit de secretariat. Noi credem că abordarea folosită în acest an cu întrebările standardizate pentru a trata problemele orizontale reprezintă un mod eficient ca să ne putem concentra pe ceea ce contează. Ceea ce privește rolul rețelei agențiilor rămâne o platformă informală de cooperare. Agențiile sunt în continuare independente, așa cum au fost create la propunerea Comisiei de decizia Consiliului și a Parlamentului. Noi nu reprezentăm poziția individuală a fiecarei uh, rețele, suntem doar un grup informal, dar e foarte important să există o înțelegere comună cu privire la cum lucrează împreună agențiile și instituțiile. Transparența și responsabilitatea agențiilor este unul din punctele cheie, de aceea am atrage atenția în primul rând asupra eforturilor pozitive făcute în acest sens de agenții, ceea ce reflectă <clears throat> raportul curții din 2015, care spune că 30 din cele 32 examinate au arătat conturi uh, fără probleme, iar numărul de observații primite a scăzut cu 40% din 2012 încoace și rămâne relativ stabil față de 2015. Privind doar puține observații, 66. Din acestea 66 e important să subliniem că jumătate din ele se referă la numărul mare de fonduri transferate în anul următor. Asta reflectă proiectele multianuale din agenții și ele sunt bine documentate și justificate. Din acest motiv, înțeleg că transferul acestor bani nu reprezintă o problemă în sine, așa cum s-a și confirmat. A fost unul din subiectele discutate când agenția împreună cu Comisia de Control Bugetar din Parlament a invitat toate instituțiile relevante la un seminar în, din noiembrie 2015 cu privire la această situație. Și Parlamentul a recunoscut că e important să se justifice între <clears throat> transferul de la un an la altul planificate și efectuate corespunzător și cele neașteptate sau care ar trebui blocate. Cred că ar fi util dacă Parlamentul ar cere curții să-și concentreze rapoartele doar pe acele carryover-uri nejustificate. Și asta ne-ar ajuta să ne concentrăm pe soluționarea problemei și să nu ascundem problemele reale într-o multitudine de comentarii care se referă la activitatea curentă obișnuită. Deci în mare au existat îmbunătățiri, chiar dacă acum avem mai multe agenții și după cum spuneam, multe din observații nu sunt grave. Deci lucrurile arată bine și sunt stabile. Revenind acum la un alt aspect care știm că în că îngrijorează Parlamentul. E vorba de o strategie robustă și de politici coerente. Majoritatea uh, declarațiilor uh, de conflicte de interese ale managementului uh, sunt pe cale să fie publicate. 90% dintre agenții, politicile privind conflictele de interese se extind la toate categoriile de personal, s-au implementat uh, strategii antifraudă și politici de lansare de alerte și finalizează regulile uh, ținând seama de cooperarea cu OLAF. Doamnelor și domnilor, transparența și responsabilitatea și absența conflictelor de interese sunt extrem de importante în ce privește fiecare aspect al uh, cheltuirii banilor publice europeni și serviciului uh, uh European, Serviciul Public European. Sunt două obiective, un, uh, servicii eficiente pentru cetățeni, uh, firme și alte părți implicate. Asta este extrem de important la un moment când se pare că întregul proiect european este pus uh, la încercare mai mult ca oricând în trecut. Forumul Agențiilor Europene organizat pe 6-7 decembrie 2016 aici, în Parlament, a adus la oaltă toate agențiile pentru a discuta cum să crească valoarea adăugată a agențiilor. Acest eveniment a ajutat la uh, o contribuție mai mare a agențiilor, care știm că este o preocupare a membrilor. Forumul a demonstrat cum agenția acoperă toate uh, aspectele de politică și îndeplinesc uh, prioritățile politice ale Comisiei Europene. În special, vrem să mulțumim uh, Parlamentului European pentru contribuția la forum și pentru pregătirea studiului uh, legat de costurile care ar exista dacă nu ar exista agențiile. Să nu uităm că proporția bugetului european uh, pentru agențiile descentralizate reprezintă o parte foarte mică din fondurile europene uh, față de rezultatele și impactul agențiilor pe teren. Asta este confirmat de către studiul Parlamentului pe baza analizei a șapte agenții. Studiul a concluzionat că acest cost general către contribuabil a fost redus prin utilizarea agențiilor. Ca să spun mai simplu, studiul arată că este mai ieftin să faci o sarcină odată la nivel european decât să o faci de 28 de ori la nivel național. Pentru a completa acest studiu prin costurile, rețeaua de agenții a prezentat un raport concentrat pe eficiența agențiilor în acțiunea pe teren. În acest context este util să reamintim că factorul cheie în creșterea agențiilor a fost dorința statelor membre de a uh, face, de a avea administrația europeană în, uh, pe teritoriul lor. Suntem prezenți în 25 de orașe și suntem uh, figura cea mai familiară a Uniunii Europene pentru cetățeni și oferim servicii la fața locului. Astfel, existența agenției leagă puternic proiectul european de statele membre. Agențiile sunt implicate în uh, îndeplinirea tuturor priorităților politice ale uh, Comisiei. Uh, raportul rețelei a subliniat multe domenii în care agențiile acționează ca o forță de reacție rapidă a Uniunii. Ele oferă soluții ca uh, răspuns la probleme legate de migrație, securitate, criminalitate internațională, susținerea inovației în afaceri, transport, energie, conectivitate digitală, educație, siguranță alimentară, ca să numesc doar câteva domenii de activitate ale membrilor rețelei. În comun cu toți ceilalți membri ai familiei europene, agenția recunoaște nevoia de a fi și mai transparentă, responsabilă și eficientă. Totuși este important să existe o recunoaștere a contribuției reale pe care agențiile uh, o aduc la Uniunea Europeană și la viața cetățenilor și că această activitate este uh, făcută într-un mod echitabil și proporționat. Agențiile s-au dovedit uh, parteneri constructivi în procesul inter interinstituțional. Să nu uităm că mandatul acordului interinstituțional era, uh, prevedea un plan de reducere de 1% din 2013 până în 2017 inclusiv, deci și anul acesta. Și în bugetul 2017, agențiile și-au îndeplinit toate reducerea de 5% cerută, deci asta le-a creat dificultăți considerabile, în special pentru că nu a existat nicio reducere corespunzătoare a sarcinilor. Global vorbind, agențiile au mers și mai departe și au redus 209 posturi peste cifra de 5% agreată. După părerea noastră, nu mai există nicio bază în uh, acordul interinstituțional pentru uh, tăieri de personal. Asta nu înseamnă că ar, ar trebui să ne pierdem concentrarea pe eficiență și pe rezultate. Din potrivă, este momentul să mergem mai, degrab, mai departe cu o viziune și mai globală pentru a îmbunătăți eficiența serviciului european public, mai degrabă decât să ne concentrăm doar pe tăierile de personal, din moment ce costurile în acest domeniu acoperă 5% din resursele agențiilor și eficiența ar putea avea de sferit. Practic putem spune că pierdem anumite oportunități. Trebuie să continuăm să vedem cum putem face economisiri eficiente în, în ce privește personalul, dar la alte domenii de cheltuire bugetară, ar trebui să dea managerilor flexibilitatea necesară. Dincolo de problemele care pot fi create uh, serviciul european, nu e clar întotdeauna uh, care sunt avantajele uh, tăierilor de personal. E mult mai uh, costisitor să angajezi consultanți externe decât să ai proprii tăi oameni angajați și asta poate duce uneori și la mari probleme cu conflictul de interese. După cum știți, agențiile deja uh, lucrează la o abordare mai globală a eficienței și asta este o direcție de acțiune uh, în care susținerea Parlamentului ar fi foarte importantă. De exemplu, agențiile deja încearcă să creeze sinergie atât în rețea cât și instituții și există acum un nou catalog interactiv de servicii uh, comune cu 184 de servicii adaptate uh, updatate comune din 21 agenții și folosim acest instrument pentru a face schimb de bune practici. În paralel, împărtășirea resurselor a dus la o mai bună cooperare între agențiile individuale în acest an, cum ar fi utilizarea în comună a infrastructurii IT și achiziții comune. Uh, această, uh, aceste sisteme au fost integrate de 28 de agenții, ceea ce oferă uh, economii de 28 de milioane și se va deschide un nou portal pentru achiziții comun. Agenția este angajată față de valoarea resurselor, performanței și eficienței pe baza unor modele de resurse transparente și orientate pe rezultate și bazate pe indicatori și mai uh, mari progrese se vor face dacă managerii vor primi mai multă flexibilitate în schimb. Suntem gata să contribuim la grupul interinstituțional privind performanța și să susținem o bugetare bazată pe performanță. Uh, între toate aceste schimbări există o serie de domenii care ne preocupă uh, și nu e vorba doar de personal. În general, agențiile consideră că decizii, se iau decizii cu mare impact uh, privind capacitatea noastră de a ne îndeplini mandatul, fără o reprezentare instituțională corectă în comisiile UE. De exemplu, cei 6.000 de angajați din 42 de agenții sunt reprezentați de doar un vot în comitetul uh, de personal, la fel ca și supervizorul pentru, european pentru protecția datelor sau ca ombudsman european care au doar câteva sute de angajați. În consecință, am vrea susținerea Parlamentului pentru a crește reprezentarea agențiilor în aceste comitete europene. Și un alt aspect pe care am vrea să-l subliniem este că impactul global al schimbărilor uh, ar trebui să fie întotdeauna bine cântărit. Agențiile au făcut un raport privind impactul implementării uh, roadmap-ului agenției care va fi distribuit în curând. Aceasta arată că toate agențiile au fost complet angajate față de abordarea comună și că implementarea foii de parcurs este făcută în proporție de 99%. Totuși, raportul demonstrează că uh, transparența și responsabilitatea s-au îmbunătățit, nu la fel însă și eficiența. De fapt, am uh, făcut regrese în unele aspecte, a crescut birocrația, ceea ce acum uh, înseamnă că trebuie să avem o dublă raportare și o dublă bugetare Asta costă agențiile echivalentul la 14 FTE-uri pe an, pentru că trebuie să faci două raporturi, unul pe activitate și altul uh, privind natura activității. Dar de ce să avem două? Haideți să renunțăm la uh, unul dintre ele. Există o oportunitate în discuțiile privind schimbările reglementărilor financiare de a reechilibra lucrurile și sperăm că în acest proces Parlamentul European va fi atent și va susține agențiile în propunerea de simplificare. În concluzie, doamnă președinte, agențiile vor să sublinieze faptul că recunoaștem eh, realitățile economice și politice cu care se confruntă Uniunea. Agențiile încearcă să fie mai transparente și mai responsabile și, de asemenea, abordăm problema conflictului de interese. Începem să comunicăm mai bine și uh, raportul de asociate reprezintă o bază solidă de acțiune. Acum că agențiile au îndeplinit reducerea de 5% din planul uh, uh, stabilit, sperăm că vom avea susținerea Parlamentului pentru a rezista la tăieri suplimentare ca să punem accentul pe eficiență în rezultate mai degrabă decât pe tăieri de personal. Mai mult, agențiile colaborează și caută activ sinergii între ele și cu alte instituții suntem acum uh, echipați cu instrumente importante, cum ar fi budgeting, bugetarea pe, bazată pe activități și pe management. Folosirea acestor instrumente ajută agențiile să se concentreze pe o viziune mai globală a eficienței bazată pe rezultate și avem nevoie de o discuție privind resursele de viitor de care avem nevoie. Aceste idei au un mare potențial și am cere susținerea Parlamentului pentru a uh, promova aceste sugestii ca să creăm cel mai bun serviciu public european posibil în interesul cetățenilor. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Uh, mulțumesc. Mulțumesc și agențiilor pentru care ați vorbit. Și dori să spun că această gestiune financiară și activitatea agențiilor s-a îmbunătățit semnificativ în ultimii ani, ceea ce ține, desigur, și de experiența crescândă pe care o aveți cu toții. Sunteți copii noi ai Uniunii Europene și creșteți și asta arată și efectul pe care îl au agențiile asupra țărilor membre. Pe reprezentantul Frontex l-am văzut în Germania la întâlniri importante. Știu că încercați să comunicați ce face UE în statele membre și pentru asta noi, eurodeputații, vă mulțumim. Cu toate acestea, unele lucruri trebuie tratate mai cu atenție. Doamna Ayala, aveți cuvântul în calitate de raportor. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc uh, domnului Bogan care mi-a deschis drumul în prin analiza mai detaliată a unor agenții. Mulțumesc rețelei agențiilor, secretariatului, uh, rețeaua după reuniunea de la Alicante, unde au participat foarte mulți colegi de-ai noștri. Am avut uh, o viziune a viitorului, o grupă, o grupare pe tematici pentru a putea întări vizibilitatea atât la nivel teritorial cât și la nivel european și am putut de asemenea să vedem cum putem îmbunătăți lucrurile la nivel european și cum am putea să facem o singură misiune de uh, audit uh, sau audituri temandice, nu neapărat audituri pe agenții, pentru a putea ajunge la o simplificare uh, a modului în care funcționează uh, bugetul pe, bazat pe rezultate. Mulțumesc și curții de conturi care ne-a ajutat, comisiei care ne-a prezentat informațiile și colegilor din Comisia Cont pentru că am evitat faptul ca AFCO să simplifice uh, așa dintr-o dată, dintr-o singură lovitură, uh, evaluarea și controlul acestor agenții care sunt dintre cele mai vizibile instituții ale Uniunii Europene și care generează multe activități. În 2017, pe de o parte, evaluăm activitatea agențiilor în 2015, este al doilea an din noul buget, totuși ne-au mai rămas lucruri de rezolvat din anterioara perioadă bugetară, deci e o perioadă tranzitorie la unele de, dintre agenții s-a primit un aviz cu rezerve care trebuie rezolvat. Deci e un încheie, iar exercițiul acesta din 2017 va deschide discuția privind noul buget multianual de dincolo de 2020. Așa că mesajele pe care le transmitem în procedura de descărcare de gestiune este foarte importantă pentru că ne gândim care ar fi soluțiile care ar putea să întărească agențiile și să în același timp să solicite mai multă transparență și soluții pentru niște propuneri. De asemenea, ne gândim și la revizuirea regulamentului financiar. Au fost identificate mai multe probleme, cum ar fi uh, sumele rămase, nu? Așa numitele carryovers, de sumele care se reportează, trebuie să facilităm găsirea unei soluții împreună cu Curtea de Conturi ca să nu mai apară această problemă mai ales când ne gândim la capacitatea de finanțare și să putem explica aceste lucruri împreună cu Comisia ca să ne gândim cum ar putea folosite și în alte soluții o, pe o soluție poate sistematică împreună cu Comisia. Este un moment cheie, cum spuneam, pentru că președinția, președintele acestei rețele se află la Alicante. Domnul Monti a prezentat raportul și Cartea Albă privind resursele proprii, deci poate vom rezolva și problema uh, Uh, pe care o au aceste agenții care se îndreaptă către autofinanțare. Pentru că e vorba și de taxele care ar putea să intre în această discuție pentru a găsi o soluție. Să nu spunem că avem un fel de finanțare izolată la unele agenții. Cred că în audierea de astăzi întrebările trebuie să se refere la acest cadru pe care l-am definit și Apoi trebuie să ne gândim la modul în care se redactează raportul general, rapoartele de descărcare de gestiune. Deci trebuie să transmitem niște mesaje apropo de uh, modul în care agențiile țin de comisie sau nu. Trebuie să ne gândim și la reuniunea de la Alicante, pentru că acolo e vorba de flexibilitate și cooperare, dar e vorba și de vizibilitate, de valoare adăugată, de prezența teritorială în orașele din statele membre, care este extrem de importantă. Și iată, întrebările mele se referă în general la seminarul de la Parlament în care, într-o anumită manieră, ați răspuns la întrebările puse într-o manieră neoficială, și anume posibilitatea grupării tematice a agențiilor pentru a îmbunătăți acțiunea de cooperare, adică relația cu Parlamentul. Cred că, într-o mare măsură, Uh, s-ar putea uni și ne-am putea baza pe un buget uh, bazat pe rezultate. Deci ne gândim în primul rând la partea operativă care se dezbate pe fond la comisie și pe de altă parte ne gândim la transparență și la transparentizarea conturilor pentru că pe baza rezultatelor trebuie să verificăm uh, nu numai partea bugetară, cât și evaluarea. Deci aș vrea să vă întreb care este modul în care ne putem îndrepta către această idee. Carryovers, sumele raportate, ar trebui adâncită această problemă. S-a dat deja un răspund. Trebuie să ne gândim la viitorul bugetar și să găsim, să rezolvăm această nereușită, iar în ce privește reducerea personalului, sunt de acord că v-ați făcut uh, datoria, ați făcut poate chiar mai mult decât s-a cerut inițial, de fiecare dată apare o a doua cerere, cu care nu sunt uh, de acord, dar trebuie să vedem și ce spun colegii mei. Eu cred că am putea să găsim o formulă de lucru care să redefinească modul în care putem fi mai eficienți în ceea ce privește resursele umane pe care le avem. Unele agenții au un mandat lărgit, deci trebuie să găsim posibilitatea de a rezolva această problemă. Totuși, trebuie să facem pași înainte. Uh, aș vrea să-mi spuneți cum stați cu pregătirea pentru pregătirea celor care, pentru protecția celor care vă furizează informații și cum vă relaționați față de conflictul de interese. Și apoi, uh, vreau să vă mai spun ceva. Există o discrepanță între poziția curții de conturi, care cred că e legitimă, pentru că este bine argumentată, și cred că lipseau niște informații din partea Comisiei Europene Comisia noastră a solicitat uh, un aviz juridic, am uh, solicitat și un aviz juridic din partea Comisiei Europene, am primit un aviz juridic de puțină vreme, foarte recent adică, deci suntem siguri că în cazul avizului cu rezerve din partea Curții de Conturi și perioada de tranziție dintre 2014-2015, putem să afirmăm în acest moment pe bază juridică că EIT, din punctul nostru de vedere, și-a îndeplinit ceea ce înseamnă temeiul juridic. Deci se încadrează în temeiul juridic. Sigur că sunt chestiuni care ar putea fi interpretate, pentru că așa e cazul legislației europene. Curtea de conturi ar putea să uh, interpreteze lucrurile de o altă, într-o altă manieră, dar se pune problema prezența subvențiilor pentru această Institut European pentru Inovare și Tehnologie pentru 2014, iar lucrul acesta Uh, s-a făcut însă cu legalitate, cu respectarea legalității și uh, a corectitudinii, deci se aplică acest lucru și pentru 2015. Din punctul nostru de vedere, situația ar fi rezolvată, deci am putea, așa cum spunea și dumneavoastră, să facem pași înainte și în cazul acestui institut să uităm trecutul, povara trecutului, pentru că pentru 2015 se vede că interpretarea poate să fie în favoarea uh, Institutului European de Inovare și Tehnologie. În ce privește Frontex, aici, pe de o parte, înțeleg foarte clar că e una dintre agențiile cele mai sensibile și trebuie să o protejăm foarte cu multă putere din partea instituțiilor, în același timp, fiind o agenție mai sensibilă și expusă din cauza incapacității statelor membre de a-și, de a uh, îndeplini obligațiile privind refugiații, mai ales acum în timpul iernii și mai ales ținând cont de situația precară și imposibilitatea Comisiei și a statelor membre de a a proteja frontierele și de a-i proteja pe refugiați, e, în acest context aș vrea să vă rog să ne explicați mai bine cum stau lucrurile. Am primit o serie de informații legate de conflicte de interese adică fosta gestiune în cazul Frontex și am vrea să știm dacă în acest moment s-a îmbunătățit situația uh, cu, privind uh, relația cu organizații care se ocupă de protecția refugiaților, dacă uh, sunt între cele consultate, uh, eu știu, Organizația Internațională, Internațională pentru Migrație și în altul uh, Comisariat ONU pentru Refugiați, uh, acțiunea Frontex nu, se limita, nu trebuie să se limiteze exclusiv la un tratament uh, referitor la tehnicile prebelice, dacă vreți așa vreau eu să le spun, am primit o serie de petiții care se referau la aceste tehnici și care se concentrau pe prezentarea integrală a conflictului pe de-o parte e vorba de problema nerezolvată într-o parte a marii frontiere europene, astfel încât uh, să nu uh, apară noi neliniști sociale uh, legate de punctele focale ale acestei situații. Lucrurile s-au amplificat din 2014 până în 2015 s-a sporit bugetul, s-a schimbat natura acestei agenții a Frontexului, adică, deci trebuie să vedem cum putem restabili o anumită transparență și o anumită claritate între uh, operativitatea agenției pe care cetățenii o văd destul de greu și pe de altă parte investițiile mari care se fac uh, și și noul mandat al agenției. Și în cele din urmă avem o serie de întrebări legate de aplicarea Brexitului, mai ales gândindu-ne la ultimele anunțuri. E vorba de cele două agenții amplasate în Marea Britanie. Am primit deja contractul cu clauza Brexit, totuși avem întrebări importante legate de modul în care uh, sunt, uh, există planuri de mutare a acestor agenții în altă parte, dacă există un calendar de mutare, dacă există un plan B și dacă există programe care să asigure continuitatea activității acestor agenții care ni se pare ar fi un lucru extrem de important. Dacă ar trebui, uh, mă apropii de sfârșit, spune vorbitoarea, dacă ar, trebui, ar exista posibilitatea să menținem uh, agențiile acolo, în contract se spune că ar trebui plătite niște sancțiuni, deci posibilitatea de a relocaliza activitatea de a relocaliza activitatea din Marea Britanie care se referă la activitățile europene atunci am putea să utilizăm sau să reutilizăm obligația de a menține activitatea în cele 32 de luni gratuite. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Mulțumesc. Dau cuvântul reprezentantului rețelei, domnule Campo vă rog. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă Ayala Sander, pentru întrebări. Vizibilitatea agențiilor a crescut din punct de vedere tematic și uh, suntem uh, gata să trecem spre auditul tematic. În ce privește problema examinării rezultatelor și impactului Uh, activității agențiilor la nivelul unui grup tematic. Asta se poate face, dar cum? Mă gândesc, de exemplu, la un audit orizontal de performanță pe un anumit uh, program sau capitol al bugetului. Sigur, asta n-ar fi limitat doar la agenție, ar include și ceilalți actori uh, implicați. Dar asta e o chestiune pe care trebuie să o decide curtea. Totuși, în ce privește descărcarea pentru agențiile individuale, nu văd cum s-ar putea face asta, pentru că, evident, ele sunt entități independente, au propriile lor reglementări de finanțare și fiecare director executiv de agenție este responsabil personal pentru uh, ofițerul de autorizare a descărcării. Deci există limite, dar ideea aici este să uh, de exemplu, să grupăm auditurile unei serii de agenții care se ocupă de anumită tematică și asta ar ajuta curtea și poate un raport orizontal pentru acest grup de agenții ar ajuta la a oferi o viziune mai globală despre modul în care agențiile contribuie la anumită temă și baza care ar putea fi folosită este rezultatul uh, studiului pe care l-am pregătit împreună cu forumul de care vorbeam mai devreme, am creat o hartă a valorii unde se vede că, prin, care este principala contribuție a agenției la prioritățile comisiei. Nu e o imagine exhaustivă, probabil că agențiile contribuie în mai multe domenii, dar ne-am concentrat pe chestiunile principale. Deci poate că asta ar fi o reflexie care ar putea fi urmată de Parlament și de Curte. În ce privește uh, uh, problema transferurilor, cred într-adevăr că acestea sunt un instrument de gestionare a fondurilor și de oferă anumită continuitate programelor. Un mod uh, de a rezolva această chestiune ar fi să punem, pe toate, să punem toate agențiile pe alocări diferențiate, dar asta ar însemna să aruncăm și copilul odată cu... să folosim un tun ca să ucidem o muscă Uh, se recunoaște că aceste transferuri nu sunt o problemă ca atare. Sugestia mea este să cerem uh, curții să se concentreze pe anularea acestor transferuri de fonduri. Deci fonduri care nu au fost folosite niciodată și care sunt niște, care reprezintă o risipă de alocări bugetare. În ce privește uh, reducerea de personal? Da? Cred că am spus că lucrăm la o viziune mai globală a performanței agențiilor. Evident, discuția privind propriile resurse înseamnă, în special pentru anumite agenții, că una dintre sugestiile care trebuie examinate și anume creșterea finanțării care vine de la serviciile fiscale e o idee la care putem să ne gândim. În ce privește eficiența, cred că vrem să continuăm să îmbunătățim eficiența, dar de asemenea nu vreau să ratez ocazia de a spune că agențiile sunt deja destul de eficiente. Sigur că putem îmbunătăți și trebuie să fim mai transparenți și mai, să demonstrăm mai bine cât de eficienți suntem, dar eh, continuă, eh, se tot, ni se tot pun în cârcă sarcini eh, suplimentare într-un climat de austeritate, când resursele bugetare sunt uh, reduse și cred că există un punct final la asta. Acordul interinstituțional, după părerea noastră, se sfârșește cu bugetul pentru 2017 și cred că de acum, când discutăm bugetul 2018, trebuie să vedem cum putem să mergem mai departe, pentru că dacă vă uitați la directiva de buget pregătită de Comisie și trimisă agențiilor, practic se spune că trebuie să continuăm să tăiem personalul în 2018 și noi cerem susținerea Parlamentului pentru a putea spune că ajunge și că trebuie să ne concentrăm pe performanță. Începește chestiunile de detaliu privind lansatorii de alerte și conflictele de interese, 87% din agenții publică declarațiile de interes ale membrilor uh, Consiliului de Conducere și 87% publică declarațiile managerilor seniori. Restul planifică să încheie acest proces anul acesta. În agenția noastră, de exemplu, noi creăm un portal al transparenței și acele declarații vor fi postate în mod proeminent pe acest portal și e prevăzut că acest lucru să se îndeplinească anul acesta. În ce privește prevenirea conflictelor de interese cu uh, uh, personalul extern, da, 90% uh, din această politică este implementată, se verifică declarațiile de interese și asta nu se limitează la personalul extern, e vorba de tot personalul. În ce lansatorii de alerte, Două treimi. 61% dintre agenții au implementat reguli interne primul lansatorii de alerte și ultima treime uh, fac mari eforturi ca să încheie, încheie sperăm anul acesta, acest proces. În fine, uh, restul intervenției noastre s-au referit la Frontex și la IT și cred că este mai uh, corect ca ei să răspundă la aceste întrebări. Mulțumesc. Dăm cuvântul Frontex și apoi EIT. Vă rog. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Zunächst äh, möchte ich... Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând doresc să vă felicit pentru realegere. To highlight some, uh... Stimați membri ai Parlamentului, aș vrea să subliniez unele elemente legate de uh, conturile și alte activitățile Frontex. În primul rând aș vrea să spun că am făcut, uh, am făcut eforturi pentru a evita în viitor uh, greșeli de calcul, pentru că așa cum a fost subliniat de Curtea de Audit, a fost vorba de o greșeală tehnică și am uh, îmbunătățit fluxurile de informații între uh, ofițerii responsabili din EMSA și uh, Frontex. De asemenea, aș vrea să subliniez că încercăm să reducem birocrația excesivă. De exemplu, vrem să promovăm uh, utilizarea unităților de cost, dar uneori ne confruntăm cu rezistență din partea statelor membre care ar vrea să aibă o rambursare foarte detaliată a anumitor operațiuni, dar noi propunem această soluție și de asemenea vom avea posibilitatea de a folosi Uh, mijloace financiare alternative și mulțumită uh, noului mandat și noului regulament privind uh, Agenția Europeană de Frontieră și de Pază de Coastă, găsim modalități alternative de a finanța activitățile statelor membre. A fost o întrebare legată de transparență din partea doamnei raportor, începește activitatea agenției Frontex, am avut ocazia în Comisia Libe acum câteva săptămâni, chiar după intrarea în vigoare a noului mandat al agenției, am avut ocazia așadar să dau un raport în legătură cu implementarea noului mandat. Sunt gata ori la Comisia Libe, ori la alte comisii ale Parlamentului să uh, ofer mai multe detalii în această privință. Începește cooperarea între uh, Înaltul Comisariat pentru refugiații al ONU și Frontex avem o cooperare, vă pot uh, uh, da un exemplu că în uh, planurile noastre operaționale sunt identificați toți actorii implicați în, pe teren, toți stakeholderii și președintele forumului consultativ privind drepturile omului este un reprezentant al agenției ONU pentru refugiați. Aș vrea să-mi închei intervenția cu o veste bună în ce privește acordul privind uh, uh, sediul. Ieri am reușit să semnăm un proiect de acord de sediu cu guvernul polonez, un acord privind sediul, de, ceea ce înseamnă că în două săptămâni voi propune acest acord man, uh, bordului de conducere, Consiliul de Conducere Frontex și dacă uh, voi primi undă verde, atunci voi putea să semnez definitiv acest acord cu guvernul polonez și guvernul polonez va putea să-l ratifice în Parlament. Și pentru că acum ne dezvoltăm și uh, preluăm noi uh, funcții, uh, trebuie să ne extindem și sediul. Foarte curând vom trimite o cerere oficială uh, din partea autorității bugetare europene ca să ne extindem. Avem nevoie de șase etaje suplimentare în uh, turnul în care ne aflăm în acest moment la Varșovia. Dar asta uh, e un lucru pe care trebuie să-l obținem anul acesta, în 2007, și după încheierea acestui acord privind sediul, formă proiectului de acord, avem de gând să avem un nou sediu pentru instituția noastră centrală și uh, guvernul polonez și-a exprimat uh, dispoziția de a oferi o bucată de teren uh, foarte bună în Varșovia pentru crearea acestui nou, pentru construirea acestui nou sediu. Bun, vom avea ocazia să mai vorbim despre asta, vreau doar să vă împărtășesc această noutate și sigur sunt gata să răspund la întrebări suplimentare dacă mai există atrag doar atenția că mai avem cinci colegi pe lista de oratori. Domnul Cam, Mulțumesc, doamnă președinte. And the members of the... Vă felicit și eu pentru realegere și mulțumesc că ne dați posibilitatea de a ne prezenta poziția aici și pentru a răspunde întrebărilor adresate de comisia noastră. <clears throat> În primul rând, cred că e important să subliniem încă o dată că, dincolo de avizul calificat al uh, curții, există această problemă din trecut, dar dincolo de această problemă, toate tranzacțiile noastre sunt considerate corespunzătoare și legale. Nu doar atât, dar în ultimii doi ani am văzut evoluții pozitive în agenția noastră, rezultate bune atinse de agenția noastră și o reducere a complexității acțiunilor noastre și o îmbunătățire a utilizării fondurilor. Am fost informați de curând că 18 inovatori susținuți de noi au fost incluși pe lista Forbes a tinerilor antreprenori. Anul trecut erau doar 5, între timp, iată, un număr în creștere. Deci, o recunoaștere a muncii noastre și o bună vizibilitate a muncii noastre și a IIT. Ne-am și extins activitățile în ultimii ani în 17 țări noi. Acum susținem inovația într-un mod european și susținem asta într-un mod foarte vizibil în regiuni, uh, ajutăm cetățenii și acest context cred că e foarte important. Înainte de a reveni la subiectul concret menționat, v-aș mai aduce aminte ce s-a întâmplat după raportul special al curții pe care l-am discutat aici în Comisia Cont anul trecut, acum câteva luni, un raport care ne-a plăcut pentru că a conținut recomandări importante, atât de a reduce complexitatea acțiunilor noastre, dar și de a îmbunătăți impactul. Am implementat cam 50% din acele recomandări, și asta într-un timp foarte scurt, și lucrăm din greu pentru a le implementa și pe celelalte. Am simplificat și grăbit semnificativ gestionarea granturilor semnăm granturile mult mai devreme acum și am îmbunătățit complexitatea acestui proces, lucru apreciat de cei care au de implementat uh, acțiunile, universitățile, companiile și organizațiile de cercetare. Am introdus și un set nou de indicatori care măsoară rezultatele și apoi le-am folosit pentru a aloca fondurile cei care dau mai multe rezultate primesc mai mult din finanțare, ceea ce ni se pare important. Și am schimbat și abordarea față de auditări, facem mai centralizat acum, mai eficient, deci, și avem un uh, nivel mai mare de încredere. Și nu în ultimul rând am inițiat un proces de schimbare a regulamentului, ceea ce este de, din nou foarte important pentru că ne-ar permite să reducem suplimentar complexitatea și să ne concentrăm pe aceste activități. Așadar, uh, recomandările curții s-au bucurat de aprobarea bordului nostru. Mai mult decât atât, am implementat 25 de recomandări din partea Serviciului Intern de Audit al Comisiei și asta îmbunătățește situația încă o dată. Cred că ne aflăm deci într-o poziție foarte bună în privește gestionarea fondurilor. Revenind acum la problema menționate de curte, o problemă din 2013-2014. E vorba de faptul că am aplicat dispoziții tranzitorii în acea perioadă uh, când am început programul 2020. Curtea consideră că nu ar fi trebuit să adoptăm astfel de dispoziții, însă noi considerăm că aveam dreptul la o astfel de tranziție am lansat o cerere, un proces de acordare a granturilor și l-am încheiat sub aceleași reguli sub care l-am adoptat, așa am interpretat noi legislația. Aveam acele dispoziții tranzitorii, deci timp de un an, de încă un an, puteam aplica acele reguli. Subliniez că a fost uh, o situație unică din trecut, dar există un dezacord juridic între părți, dar cred că toată lumea înțelege între timp că nu se mai poate face nimic acum, nu se mai pot recupera acele fonduri, pentru că am semnat contractele cu regulile pe care le-am considerat noi corespunzătoare la momentul respectiv. Deci o problemă din trecut. Acum uh, ne-am modificat regulile, ne-am adaptat legislației Orizont 2020. Salut poziția curții și sunt de acord că ar fi bine să avem acum o abordare orientată spre viitor, să ne concentrăm pe crearea de mai multe rezultate, pe un impact mai mare și să simplificăm procesele noastre, iar descărcarea să continue pe această bază. Noi oricum vom uh, continua să ne concentrăm pe oferirea de rezultate puternice care să ducă Europa mai departe și să creeze competitivitatea necesară locurile de muncă de care suntem cu toții de acord că sunt necesare și totodată să controlăm cu atenție cheltuirea fondurilor europene. Mulțumesc încă o dată Comisiei dumneavoastră și vă stau la dispoziție în caz că există întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc! Colegul Ștehovski, vă rog. Mulțumesc! Cunoașteți situația. Termenul descărcare trebuie să-i lăudăm un pic, trebuie să-i uh, mângâiem, dar trebuie să-i și tragem de urechi. Așa cum se întâmplă în fiecare, sau cum ar trebui să se întâmple în fiecare familie, trebuie să fie o discuție foarte deschisă. Uh, vedem aceste lucruri mereu. În 2014 am început să mă interesez de descărcări atunci când am venit în Parlamentul European. Și un subiect care ne urmărește în permanență. Am văzut uh, progresul în cadrul agențiilor, EIT, am înțeles, multe lucruri s-au îmbunătățit, dar multe lucruri nu. Ați vorbit și dumneavoastră de transparență, de vizibilitate, transparența agențiilor în ultimii ani, de când vă urmărim, am văzut că agențiile au făcut un mare pas înainte. Asta și în uh, domeniul whistleblowing. Astăzi, protecția acestor whistleblowers e la un nivel destul de ridicat și pot băga mâna în foc pentru agenția Frontex. Această agenție avea probleme majore în trecut. Dar cine a văzut vreodată un, uh, o operațiune Frontex la fața locului știe că o eventuală critică că n-au cheltuit banii cum trebuie sau nu corespunde data pe uh, facturi, e o prostie, aș spune, pentru că angajații Frontex lucrau în teren 16-18 ore într-un foc în condiții pe care nu toată lumea le-a văzut și nu toată lumea le-a înțeles și eu sunt foarte mândru că avem 41 de agenții europene. Dar trebuie să spunem lucrurilor pe nume aici în uh, această întâlnire. Sunt de acord cu directorul EIT. Modul în care a ales să lucreze aici este corect ales, să-i dau dreptate în acest sens. Și sunt de acord și cu ce spune textul care mi-a fost pus la dispoziție. Și pe viitor trebuie să discutăm despre aceste aspecte ca să putem preveni problemele, ca să nu le tratăm abia ulterior în cadrul descărcării. Apoi, în al doilea rând, vizibilitatea. Ați spus că ați schimbat multe lucruri, dar mai e mult de lucru, mai aveți mult de lucru în acest sens. Eu am vizitat 16 agenții și când uh, văd când mă duc undeva, dacă taximetriștii nu știu unde trebuie să mă ducă sau cetățenii nu vă cunosc, e dificil să vă găsesc. Trebuie să spunem că Europa este prezentă în aceste țări, dacă birourile de informare ale Parlamentului ar lucra măcar o treime din ele așa de bine ca agențiile, cred că și Parlamentul European ar fi mult mai vizibil. Acum și întrebările concrete, două sau trei. Um, cât privește Curtea Europeană de Conturi. există vreo agenție care are probleme atât de mari, așa cum aveam în trecut, încât nu le-ați uh, oferit descărcarea? Al doilea subiect, Brexit. Ne confruntăm cu o nouă situație. Ce se va întâmpla cu EVA și EMA? Ce pași ați întreprins dacă va trebui să vă mutați sediul din Marea Britanie. Cum uh, faceți să nu pierdeți personal, să nu pierdeți fonduri și cum puteți continua activitatea? Știm că aceste elemente sunt importante pentru funcționarea agențiilor. Iar în cadrul EIT, domnule director Kern, ați atras atenția asupra multor povești de succes dar n-ar trebui sporită trans, uh, vizibilitatea? N-ar trebui să vindeți mai bine spre în afară aceste povești de succes? Eu vă felicit, dar nu cred că vizibilitatea e suficientă. Mulțumesc. Următorul vorbitor. Uh, Doamnă președintă, stimați colegi, în primul rând uh, Vreau să o felicit pe raportoare pentru pregătirea chestionarului și, pentru, și vreau să felicit și agențiile pentru răspunsurile la întrebări. Suntem mulțumiți de implementarea anumitor măsuri uh, în activitatea agențiilor, mai ales în ceea ce privește utilizarea indicatorilor de performanță Mă refer la nivelul uh, Consiliului de Administrație și al Departamentului. În ceea ce privește gestionarea, transparența și conflictul de interesă, toate se descurcă destul de bine. S-au uh, publicat declarațiile de interes ale membrilor. Lucrul acesta a fost făcut la majoritatea agențiilor, dar nu la toate. Am uh, ridicat această chestiune în discuție și anul trecut, dar deocamdată nu avem rezultate. Iar în ce privește progresele făcute în serviciile și capacitățile lor, ă, tendința este stabilă atât în ce privește resursele financiare cât și cele umane. Sunt câteva întrebări specifice adresate mai multor întrebări. În primul rând, sunt complicații legate de contractul de închiriere al uh, localului pentru Autoritatea Bancară Europeană la Londra. Uh, care sunt pasibile agenției dacă ar trebui să se uh, relocheze în 2019-2020. În al doilea rând, Institutul European pentru Inovare și Tehnologie nu are autonomie financiară față de uh, Comisia Europeană și trebuie în continuare să ceară aprobarea Comisiei pentru anumite cheltuieli. Sunt cazuri în care DG Education și Educație și Cultură nu, de ce nu aprobă anumite cheltuieli pentru uh, plata cercetării? Uh, în Forbes, de exemplu, au fost uh, semnalizați uh, niște tineri inventatori între cei mai buni uh, și e vorba și de Institutul European. Și apoi Agenția Europeană a Medicamentelor. Nu este foarte clar ce progrese s-au făcut în partajarea serviciilor și am dorit mai multe informații. Și în al patrulea rând, Frontexul a lansat o serie de experți care asistă, ajută returnarea migranților în Uniunea Europeană. Vrem să știm care ar fi uh, rezultatele acestor echipe de intervenție. Și apoi, uh, e vorba de structuri care se referă la 32 de agenții, dar de fapt numărul lor e mult mai mare – cum ar fi parchetul european, că unde acolo lucrurile sunt în pregătire sau în etapa de, uh, de pornire, deci ar putea să fie subiectul unui audit. Apoi uh, oficiile pentru servicii comunitare este foarte adevărat că este uh, autofinanțată, dar în același timp ar fi important să vedem care este abordarea lor față de chestiunile vitale care se aplică celorlalte agenții. Mulțumesc foarte mult! Colegul Vong, bitte. Colegul Vaughan. Uh, uh, mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, mulțumesc agențiilor și rețelei agențiilor pentru prezentări sunt de acord cu cele spuse de ele și anume că trebuie să încercăm să evităm, uh, eu știu, niște probleme generale, uh, mai ales pentru redesfășurarea personalului. Situația agențiilor este diferită, situația personalului este diferită. Unele au nevoie de mai mult personal, altele de mai puțin personal dar ele ar trebui să fie abordate individual, nu să găsim o soluție general valabilă pentru toată lumea. Apoi sumele transferate sau sumele reportate, vorbim despre ele în fiecare an când vorbim de uh, descărcarea de, gesti- de gestiune. Sunt de acord cu cele spuse de Curtea de Conturi, că ar trebui să găsim o manieră de a legaliza aceste sume Trebuie să ne gândim la planificarea acestor uh, sume sau la anularea lor. Trebuie să găsim o soluție de a face acest lucru și să nu spunem în fiecare an că sunt sume transferate sau raportate și nu facem nimic în această privință. În ce privește Institutul European pentru Inovare și Tehnologie, am fost la Budapesta recent, am văzut institutul, uh, institut, am fost uh, impresionat de progresele făcute în ultimii câțiva ani în ceea ce privește realizările și modul în care au gestionat fondurile. Sunt dezamăgit că uh, și pentru acest an există un aviz cu rezerve din partea Curții de Conturi apropo de uh, mecanismele de tranziție. Cum spunea doamna raportor, sunt niște uh, opinii juridice care arată că de fapt ei aveau dreptate. Chiar dacă chiar dacă am vrea să recuperăm uh, Uh, fondurile din KIX uh, ar putea să fie foarte greu pentru că există niște mecanisme contractuale și nu am, uh, rezolvăm nimic amânând descărcarea de gestiune. Este situație care s-a petrecut și în trecut și nu câștigăm nimic dacă amânăm lucrurile și nu o să se mai facă îmbunătățiri de acum până la toamnă când vom analiza din nou situația. Este o chestiune care vine din trecut, deci nu susțin amânarea uh, descărcării de gestiune. Și încă un punct uh, pe care vreau să-l uh, susțin. E vorba de cele două agenții din uh, Marea Britanie, Autoritatea Centrală, Autoritatea Europeană Bancară și Agenția pentru Medicamente. Poate că trebuie găzite amplasamente noi. Comisia ar trebui să ne spună cât mai repede ce se va întâmpla. Comisia aceasta ar trebui să primească informațiile acestea. Noi discutăm cu agențiile din Marea Britanie și trebuie să vedem și cu alte posibile uh, amplasamente pentru aceste agenții din Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult. Savama, Colegul Sarvama, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aș vrea să o felicit pe doamna președinte pentru că a fost realeasă ca președinta Comisiei. De asemenea, vreau să folosesc acest prilej la nivel general să mulțumesc tuturor agențiilor pentru activitatea deosebit de importantă desfășurată. Fără îndoială, uh, lucrul acesta trebuie spus uh, în mod repetat. Am o întrebare legată de sumele transferate sau raportate. Nu sunt prea sigur că mă încântă extrem de mult ideea care a fost discutată aici, adusă în discuție atât de reprezentantul uh, Curții de Conturi, cât și de doamna raportor, doamna Ayala Sender. Și anume de a legaliza transferurile sau sumele raportate uh, justificabile. În primul rând, nu sunt foarte sigur că avem cadrul legal aici așa încât vreau să solicit comisiei uh, să ne spună ce părere au și să ne lămurească despre ce vorbim aici. Uh, termenul acesta de sume transportate sau transportate justific- raportate justificate, justified carryovers, ar fi un termen uh, care ar trebui să, pun, să fie pus sub semnul întrebării, pentru că e treaba comisiei să lămurească chestiunea asta în primul rând. Mulțumesc! Domnul Ștas, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Sunt uh, două chestiuni, de fapt o observație și o întrebare. În primul rând, observația. Se referă la Brexit. În răspunsul de la Agenția Europeană pentru Medicamente am văzut că în ceea ce privește amplasarea birourilor la Londra între uh, 2017 și 2039 ar fi vorba de câteva sute de milioane de euro. Nu există uh, dispoziții pentru a uh, rezilia acest contract de închiriere înainte și este și situația celelalte agenții din Marea Britanie. Aș ruga-o pe doamna raportor să facă o recomandare negociatorilor, pentru că uh, va avea un efect bugetar care trebuie avut uh, în vedere. Și apoi întrebarea. O întrebare adresată EFSA. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară. Vreau în primul rând să mulțumesc tuturor agențiilor care au răspuns la întrebările noastre și le felicit. Dar pentru Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, pentru EFSA, am citit în răspunsurile la întrebări următoarele. Uh, e vorba de situația mediatorului. EFSA nu are baza juridică, temeiul juridic necesar pentru ca, uh, eu știu, universitățile și alte entități la care sunt afiliați experții, deci EFSA nu are, de informațiile, are, nu are informațiile necesare pentru a stabili o legătură între experți și universități și pentru a-i obliga să-și facă informațiile publice. De ce nu aveți acest temei juridic? Am citit uh, răspunsul reprezentanților agenției și am văzut că directorul era sceptic apropo de această problemă. Experții care trebuie să fie imparțiali, care nu trebuie să fie legați de domeniul respectiv. Dar prin intermediul programului Orizont 2020 avem obligația de colaborare cu universitățile și experții, deci ar trebui să fie posibil. Poate că EFSA ar putea să facă niște observații din acest punct de vedere, să ne spună că, eh, sigur, spuneți că nu aveți temeiul juridic pentru a obliga universitățile să spună informațiile. Vreau să, să clarificăm. M-am trecut și eu pe lista de vorbitori. O întrebare pentru domnul Jambo. Vorbeați de situații viitoare și în titlu, știm că sunt uh, probleme. Întrebarea va fi dacă va trebui uh, să se facă reduceri de personal, cine va suporta. M-am uitat la proiectul de regulament și văd că Comisia dorește să se poată încheia acorduri de nivel de servicii, service level agreements, deci să puteți încheia acorduri cu oricine. Uh, M-ar interesa ce părere aveți. Se încearcă o mare externalizare? Ce părere aveți? Și avem noi o vorbă în Germania că pe ultimul mușcă câinii, adică care ar fi părerea dumneavoastră? Și acum răspunsurile. Cred că aș dori să începem cu întrebările Brexit, EPA și EMA pe scurt, apoi EIT pe scurt, apoi EFSA și apoi DG Budget pentru întrebarea domnului Sărman. Apoi curții de conturi și apoi în final doamne raportul. Deci Eva și Emma acum, domnul Vation și domnul Farcas. Vă rog. Thank you, Madam Chair, and also our... Mulțumesc, doamnă președintă. Vă felicităm pentru că ați fost realeasă în funcție. Apropo de... Brexitul este cea mai mare provocare pentru Agenția Europeană a Medicamentelor de la înființarea ei în 1995 trebuie să mutăm 190 și ceva de persoane cu familiile lor este cea mai mare agenție care trebuie mutată într-un alt loc, din, trebuie mutată din Marea Britanie. Am uh, fost întrebați dacă fa, am făcut o evaluare de impact. În februarie o să discutăm cu Curtea de Conturi această evaluare de impact și consecințele financiare facem și niște planuri de continuitate a agenției, s-ar putea să pierdem 75% din personal în funcție de noua amplasare a agenției. Pe lângă impactul asupra expertizei pe care o pierdem dacă autoritățile din Marea Britanie nu ne vor mai pune la dispoziție această expertiză, care reprezintă cam 20% din expertiza diferitelor proceduri deci analizăm impactul și soluțiile de remediere. Avem niște factori critici pentru un succes care sunt foarte importanți pentru ca agenția noastră să-și continue funcționarea în momentul în care va pleca din Marea Britanie. Dacă nu se îndeplinesc acești factori, va fi foarte greu să ne să asigurăm protecția sănătății publice în Uniunea Europeană, așa cum se face în acest moment. Accentuăm faptul că uh, Uh, îndeplinirea acestor factori critici pentru succes este mult mai importantă decât orice altceva legat de amplasarea geografică. Uh, noi am vrea să se ia o hotărâre cât mai devreme cu putință, uh, apropo de faza de punere în aplicare, deocamdată incertitudinea este foarte mare și ne confruntăm cu faptul că personalul nostru începe să plece din cauza aceasta. Am o cerere de adresat acestei comisii suntem în favoarea gestiunii financiare sănătoase, deci ar trebui să avem posibilitatea să pregătim, să ne pregătim pentru orice chestiune legată de Brexit, orice costuri legate de Brexit. Sunt toate costurile de relocare, noile proceduri de recrutare a altui personal, infrastructura care trebuie mutată. În acest moment, Uh, e o șansă pentru că rata de schimb dintre euro și liră permite constituirea unei rezerve. Știm că trebuie să îndeplinim uh, regulamentele financiare, dar nu e o situație obișnuită. Deci dacă toți actorii din procesul bugetar, Parlamentul, Comisia Europeană și Consiliul ar trebui să găsească o soluție potrivită astfel încât să putem continua să facem ceea ce se așteaptă de la noi în momentul în care ne vom muta într-un alt stat membru și vrem să mulțumim Comisiei pentru susținerea ei în această chestiune. Mulțumesc. Și aș dori să mai pun o întrebare. Ați spus 20% din expertiză se pierde. Înțeleg că vă referiți la cooperarea dumneavoastră cu autoritățile naționale de sănătate și de supraveghere, da? Da, în 16 ani ați uh, acumulat multe cunoștințe și va fi problematic să le recreați altundeva. Văd că încuvințați, da, mulțumesc. Domnul Farca atunci, de în partea EBA, vă rog. To, to reply to your... Ca să răspund la întrebarea noastră, da, sunt două chestiuni. Secretariatul științific, care este personal, uh, și s-ar putea să pierdem 50% dintre ei și apoi expertiza care uh, ne este pusă la dispoziție de autoritatea competentă a statului membru. Conform situației, autoritățile din Marea Britanie pun la, ne oferă 20% din expertiză. Am discutat cu celelalte state membre cum se poate compensa acest lucru, dar uh, celelalte state membre uh, ne spun că vor compensa această pierdere de expertiză. Mulțumesc. Um, thank you, uh, Madam Chair, and I... Mulțumesc, doamnă președință. Vreau să vă felicit și eu pentru că ați fost realeasă. Mulțumesc că, uh, că ne permiteți să discutăm cu dumneavoastră aici și uh, vreau să vă spun că autoritatea bancară europeană uh, se pregătește pentru impactul brexit Brexit-ului. Sunt de acord cu colegul meu, colegul meu de la EMA. Sunt uh, provocări asemănătoare. Noi suntem, uh, și agenția noastră este amplasată la Londra suntem o agenție mică, dar facem același proces de revizuire a impactului și ne pregătim pentru a gestiona procesul care urmează. În acest moment, procesul este destul de nesigur apropo de momentul și rezultatul unei posibile relocări a agenției. În ce privește incertitudinea legată de reținerea personalului și noi ne așteptăm ca relocarea să ducă uh, la pierderea de personal, va avea un impact asupra stabilității personalului. În, moment, uh, în momentul acesta poziția este stabilă, dar ne așteptăm la ceva nesiguranță în viitor. Uh, mă alătur cererii formulată de EMA, adresată Parlamentului și decidenților, adică să se ia o decizie cât mai repede cu putință apropo de posibilitatea noii amplasări a agenției. Și există o perioadă de tranziție suficientă astfel încât să putem gestiona acest proces așa cum trebuie și să ne asigurăm că serviciile agenției nu trec printr-o întrerupere. Încă o chestiune Uh, e vorba de obligațiile contractuale și revizuirea lor. Am revizuit deja toate contractele noastre în ceea ce privește legătura cu uh, amplasarea noastră și modul în care putem ieși din contracte și cum putem face reachiziția acestor contracte. Sunt două contracte importante pe care le avem sunt legate, sunt contractele legate de chiria clădirii și de servicii. Am făcut o evaluare apropo de modul în care putem gestiona aceste contracte și dacă avem un timp suficient pentru tranziție, ambele chestiuni sunt gestionabile. În ce privește birourile, Uh, noi uh, am uh, pus la dispoziție contractul de închiriere. În 2013 am făcut o negociere când s-a vorbit despre Brexit. Am, avem acolo o clauză de ieșire din contract care ne permite să ieșim din contract în 2020, deci cândva pe la mijlocul perioadei de închiriere am uh, făcut public uh, de asemenea, am făcut publice condițiile financiare ale încălcării acestui contract. E vorba de uh, rambursarea unui stimulent pe care l-am primit pe baza contractului de total de 12 ani. Trebuie să returnăm această sumă pe care am primit-o la începutul contractului, în momentul în care uh, punem capăt contractului, reziliem contractul la jumătatea perioadei. Suma aceasta uh, va fi poate și parțial redusă, iar în ceea ce privește uh, costurile de relocare, nu putem să facem o estimare astăzi pentru că nu știm exact unde, vom, uh, unde ne vom muta dar o să încercăm să facem toate datele publice în, la sfârșitul momentului, în, în momentul în care vom face estimarea costurilor legate de mutarea agenției. Iar în ce privește finanțarea, o idee pe care am putea susține este ideea de a avea o rezervă la buget sau o prevedere pentru resurse bugetare unică, apropo de momentul în care va veni mutarea cred că ce vă pot spune acum, pot să vă asigur că luăm lucrurile foarte serios, revizuim procesul și vom actualiza revizuirea în permanență și vă vom pune la dispoziție toate datele și modificările la care ne așteptăm, ca și costurile legate de acest proces. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Eite, foarte pe scurt. Mulțumesc. Începește uh, cele trei întrebări legate de autonomia financiară, relația cu Comisia și cum să creștem vizibilitatea și uh, detaliile privind tinerii uh, inovatori din lista Forbes. Începește procesele de automatizare. Acest proces e în derulare, a fost relansat în 2016 și avem uh, deja un chestionar la care am răspuns și în care am oferit toate datele despre modul în care ne-am îmbunătățit sistemele de control și considerăm că acum suntem gata să primim uh, statutul de autonomie financiară completă. Săptămâna aceasta va exista o misiune care va veni la agenție pentru a verifica situația și sperăm că în 2017 acest proces să poată fi încheiat. Începește întrebarea dacă au fost uh, Uh, sau dacă s-a respins vreun dosar uh, supus atenției Comisiei. Nu, în ultimii doi ani am primit uh, în mod regulat cereri de clarificări, întrebări, dar nu a fost niciun fel de respingere ca atare. În ce privește vizibilitatea și dacă putem crește mai mult vizibilitatea față de progresul făcut deja, răspunsul este evident da. Trebuie să facem asta și avem planuri foarte puternice, inclusiv o nouă strategie de comunicare uh, pentru a atinge asta și acum e momentul pentru că acum avem rezultate pe care putem să le arătăm și e cel mai bine să comunicăm uh, și să arătăm impactul pe care l-am realizat. Facem asta pentru că propriile noastre resurse, împreună cu propriile noastre resurse limitate, dar și prin cooperarea cu rețeaua agențiilor, Comisia, dar și cu Parlamentul, uh, colaborăm foarte strâns cu Comisia STOA pentru a îmbunătăți diseminarea rezultatelor activităților noastre. Deci asta este absolut crucial. De asemenea, ne concentrăm foarte mult pe uh, mediile de socializare pentru că aici putem uh, atinge mult mai multă lume și aici am văzut o bună creștere a uh, îmbunătățirea acoperirii AIT pe mediile de socializare ne-a crescut numărul de like-uri și s-a dublat numărul de articole Uh, începește acoperire anuală, dar în ultimii doi ani, dar uh, putem face mai multe și ne concentrăm foarte mult pe această chestiune pe care o considerăm esențială. Și uh, cei 18 inovatori, mulți dintre ei introduși pe lista Forbes, sunt o bună recunoaștere a activității noastre. În mod normal sunt absolvenții programelor noastre pentru startup-uri, oameni care au făcut noi servicii, noi produse, au avut idei inovatoare și care au uh, potențialul să facă o diferență. Și în acest moment uh, ei vin din patru comunități de inovare, digitalizare, schimbări climatice, energie sustenabilă și uh, materii prime. În special, primele trei comunități dau acum rezultatele pe care le-am așteptat și folosesc această ocazie pentru a spune membrilor uh, interesați uh, de mai multe detalii să vină și să viziteze centrele noastre care se află acum peste tot în Europa și să participe la ceremonia premiilor anuale IT, unde vă puteți întâlni direct cu acești inovatori, cu acești inventatori și vă vom, uh, vom fi dorniți să organizăm astfel de vizite. EFSA. Mulțumesc, domnule Orr. Întrebarea lui Bart despre EFSA. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Cred că pot să fiu foarte succint. Întrebarea se leagă de experții pe care EFSA îi folosește în munca sa uh, științifică, dacă uh, aceștia sunt afiliați uh, universităților. Ombudsmanul a spus că n-ar trebui să ne uităm doar la interesele persoanelor experților, ci și la interesele celor care angajează universitățile. Ce pot spune aici este că în mod sistematic examinăm toate interesele tuturor experților, indiferent dacă sunt afiliați sau nu universității. Deci ei sunt supuși același sistem și aplicăm același sistem uh, pentru cercetători. Dar Ombudsmanul ne-a cerut să examinăm mai în detaliu și aici putem spune că uh, nu avem mijloacele juridice, dar nici cele practice, să obligăm universitățile să ne uh, uh, comunice toate contractele de cercetare cu industria privată, pe care le au cu industria privată la nivel global. Știm că universitățile devin în ce în ce mai ca niște întreprinderi și fac cercetare pe bază contractuală și ombudsmanul ne spune de ce nu vă uitați și la acest nivel cum este legată universitatea de uh, domeniul afacerilor, de industria respectivă și ce legături comerciale alea. Dar e vorba de o capacitate practică de a putea face acest lucru la nivel global pentru toți partenerii noștri. Asta nu putem face așadar, dar vă pot asigura că la nivel personal uh, Experții care lucrează uh, cu noi sunt monitorizați din punct de vedere al uh, conflictelor de interese pe care încercăm să le evităm. Vă rog foarte pe scurt, uh, curtea în final. Thank you, madam. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu am multe lucruri de adăugat la această discuție interesantă. Am ascultat toate argumentele privind chestiunile financiare și competența noastră pe acestea, vom fi dorni să discutăm cu rețeaua de agenții și cu agențiile individuale. O întrebare concretă de la Thomas Tehovski. Dacă vedem probleme, că există probleme uriașe, nu. Nu credem că sunt probleme uriașe la nicio agenție pentru descălcare. Restul, evident, depinde de noastră. Și, nu în ultimul rând, pentru a continua discuția, Noi, auditorii, am fi întotdeauna împotriva unei interpretări flexibile a legilor, dar, sigur, flexibilitatea care există în lege, e prevăzută de lege, e bună. Pentru că și asumarea riscului ar trebui să fie descrisă mai bine în legislație și aici, în acest concept, suntem de asemenea de acord să discutăm despre abordare comună a tuturor agențiilor în ce privește problema transferuri de fonduri bugetare, dar auditorii vor, deveni, uh, vor rămâne foarte stricți, fără nicio interpretare flexibilă a legii scrise pe care și noastră Parlamentul ați făcut. Așadar, vă mulțumesc pentru o discuție foarte interesantă. Doamna raportor, în încheiere. Si. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru comentarii și explicații Uh, suntem întotdeauna deschiși pentru orice informații, uh, atât de la dumneavoastră cât și de la colegi. Sunt două aspecte care mi se par importante, adică sumele transferate sau raportate. Problema acestor sume este că mecanismul nu are soluție. Uh, e vorba de sume care vin din uh, mecanismul obișnuit anual al relațiilor dintre o comisie și agenție, e vorba de mecanismul de gestionare a bugetului, deci ele fac parte din acest mecanism, ori le numim așa, ori le numim altfel, ori le legalizăm, ori stabilim o formulă ca să nu mai fie o eroare. E ceva ce nu poate fi evitat. Sau pur și simplu inventăm altă soluție altă formulă, un alt mecanism uh, prin care comisia să aibă obligația uh, în uh, viitor să poată să gestioneze astfel această sume transferate sau raportate din bugetul agențiilor. Nu e vorba de ceva ilegal, ci trebuie să găsim un cadru care să fie previzibil. Mecanismul și calendarele comisiei și ale agențiilor care sunt sau nu parte a comisiei trebuie puse cumva la punct, trebuie pentru ca sumele astea să nu mai fie folosite ca erori, să nu mai apară ca erori ale agențiilor. Pentru că în felul ăsta am fi mult mai transparenți față de cetățeni care uh, Uh, nu înțeleg că există o rată a erorilor care este inevitabilă. Trebuie să găsim un mecanism care să funcționeze altfel, pentru că uh, e vorba de sume nejustificate și ne trag un semnal de alarme. Și apoi, uh, misiunile de audit, mă gândesc la cele spuse de reprezentantul rețelei. Sigur că descărcarea de gestiune se face individual pentru fiecare agenție în parte, dar trebuie să vedem uh, că în ce măsură rezultatele pot funcționa astfel încât uh, să fie utile, să ajute, ca să nu repetăm la fiecare agenție aceeași temă. Trebuie să ne gândim și la auditul financiar care trebuie făcut la fiecare agenție în parte, ținând cont de buget. Iar uh, apoi uh, agențiile care sunt afectate de Brexit, să sperăm că Parlamentul vă va putea ajuta cu celeritate. Putem face recomandări, putem să facem ce putem, dar în cele din urmă E vorba de un acord cu două sau trei părți uh, în funcție de ce hotărăsc Comisia și Consiliul. Sigur, noi avem interesul să accelerăm decizia și ca să vă acordăm o perioadă de tranziție cât mai mare ca lucrurile să se desfășoare bine fără erori, dar nu depinde numai de noi. Deci sper că vă putem include în următoarele rapoarte. Mulțumesc! Mulțumesc. Și întrebarea colegului Savama, direcția generală care lui e reprezentată astăzi, va fi trimisă în scris. Iar domnule Arșambu, această întrebare a mea o vom uh, clarifica la o altă întâlnire, o nouă discuție pe regulamentele bugetare. Acum însă nu avem timp pentru că deja am depășit cu 20 de minute. Mulțumesc pentru prezență curții, reprezentanților, partenerilor, directorilor generale, tuturor. Întrerupem două minute. Urmează seminarul despre partide politice și fundații. Vă rog să părăsiți sala cât mai repede cu putință. Mulțumesc pentru prezență.